cooperare pentru a răspunde nevoilor partenerilor noștri nigerieni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Înainte de a trece la următoarea etapă a acestei ședințe, înțeleg că cineva dorește să ridice o moțiune de ordine în legătură cu faptul că nu i-am dat uh, cuvântul în procedura Catch DI, dar trebuie să vă uh, reamintesc că Catch DI reprezintă o posibilitate și nu un drept, iar depinde de președinte cine uh, primește și cine nu primește cuvântul. Aveam la dispoziție timp pentru două persoane doar ca să ia cuvântul și am dat totuși cuvântul la cinci persoane. Așadar, am făcut un efort să nu uităm care este procedura normală. Avem în față șase propuneri de rezoluție, încheiem aici dezbaterea și vă propun să trecem la vot. Următorul punct este să votăm pe cele șase puncte de revoluție, cu, eh, șase propuneri de rezoluție cu privire la situația din Djibouti. Vom vota de asemenea o propunere uh, comună a cinci grupuri politice. Și, în primul rând, amendamentul 1. Am adăugat amendamentul 1, îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să respingem. Și acum supun uh, întreaga propunere de rezoluție în ansamblul său la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să adoptăm. Trebuie să schimb acum uh, dosarele. Următorul punct este votul cu privire la șase propuneri de rezoluție cu privire la situația din Nigeria. Vom vota o propunere de rezoluție comună înaintată de cinci grupuri politice. Amendamentul 2. Pe acesta îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să adoptăm. Amendamentul 1. Supun amendamentul 1 la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm pentru că am senzația că se adoptă, dar nu sunt sigur. Supun amendamentul la vot. Votul este deschis. Votul este închis. Da, se adoptă. Vot separat uh, cu privire la aliniatul 18, partea 1, vot pe părți, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supun acum la vot uh, propunerea de rezoluție în ansamblu, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Domnule Odi, aveți un punct de procedură, vă rog. C'était simplement... Voiam să fac o observație referitoare la procesul verbal al sesiunii de ieri pe care l-am primit. La punctul 4 de pe ordinea de zi am avut o dezbatere politică referitoare la rezultatele președinției irlandeze și pe compromisul privind acordul referitor la CFM. În momentul voturilor, adică la punctul 6 de pe ordinea de vot, intervin pe eh, baza articolului 179 din regulament. Se spune o rezoluție privind eh, președinția irlandeză, inclusiv acordul privind cadrul financiar multianual, dar noi am votat o rezoluție, asta e și titlul, privind acordul politic referitor la cadrul financiar multianual 2014-2020. Uh, n-am putea schimba procesul verbal și la momentul votului să punem doar acordul politic privind cadrul financiar multianual și să nu punem și bilanțul președinției irlandeze, care nu e abordat în rezoluție. Pentru căutarea pe pagina de internet ar fi mai clar ca în vot să nu se precizeze decât acordul politic privind cadrul financiar multianual, uh, care depășește aceste negocieri dincolo de președinția irlandeză și care este de altfel un subiect foarte concret. Da, am luat act de intervenția dumneavoastră, domnule Odi, și vom transmite uh, mesajul celor îndreptățiți să efectueze această modificare. Domnul Poselt, domnule președinte, foarte pe scurt, aceasta a fost una dintre cele mai frumoase săptămâni plenare din viața mea, pentru că în sfârșit a fost arborat și uh, drapelul croat. Și doresc să spun că sunt fericit, pentru că am lucrat uh, mai multe decenii pentru aceasta, întâi ca angajat al lui Otto von Habsburg și uh, din 1990 ca membru al acestui parlament. Însă, pentru că este ultima plenară înainte de vacanța de vară, doresc să vă doresc dumneavoastră, colegilor vicepreședinți și tuturor funcționarilor, uh, Doresc să vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o în ultimele 12 luni și să vă urez o vacanță cât mai odihnitoare și mai plăcută. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte plăcut, însă cu siguranță n-a fost un punct procedural. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogjuk jóváhagyásra a parlament. Procesul verbal al sesiunii de astăzi va fi prezentat la următoarea sesiune și dacă nu există obiecții, textele votate vor fi transmise tuturor celor vizați în text. Un alt punct